deci o să sar peste formalitățile inițiale. Cred că putem să ne folosim mai bine timpul trecând direct la subiect. Avem niște vorbitori foarte buni. După cum știți, primul subiect ales este viitorul politicii fiscale, taxarea economiei digitale, urmarea comisiei, uh, activității comisiei uh, PANA, scandalului Panama. Știți că Parlamentul Euro- uh, European s-a ocupat în mod extins de acest subiect, atât din punctul de vedere al anchetei, cât și din punctul de vedere al activității legislative. Acum ne ocupăm în mod specific de CCCTB și de modul de simplificare a aspectelor fiscale în cadrul CCTB. Am adoptat și a șasea directivă pentru combaterea spălării banilor. Așteptăm. Avem și pachetul TVA. Și, desigur, invitații împreună cu dumneavoastră vor discuta aceste subiecte și înainte de a da cuvântul invitațiilor. Dau cuvântul uh, copreședintelui meu. Nu știu dacă doriți să luați cuvântul. Vă rog, aveți cuvântul. Уважаемый господин Голтери, председател на Комисията по економически и парични въпроси в Европейския парламент, уважаеми членове. Дорога домле Голтери, stimați membri ai Parlamentului European, stimați membri ai Parlamentelor Naționale, dragi colegi, Este onoare pentru mine să pot coprezida această sesiune. Conferința interparlamentară uh, e un uh, eveniment important pe parcursul uh, președinției bulgare. Discutăm chestiuni importante din punctul de vedere al politicii fiscale, discutăm uh, despre recâștigarea încrederii în echitatea sistemelor fiscale și în justiția socială. Trebuie să ajungem la o taxare eficientă și corectă a economiei digitale pe plan internațional și trebuie să lucrăm la reformarea uh, regulilor internaționale privind transferul prețurilor, distribuirea profiturilor și normele aplicabile noilor tehnologii digitale. Tocmai de aceea este important să cântărim cu mare atenție propunerea CCTB a Comisiei Europene privind baza comună de impunere, baza comună consolidată de impunere pentru întreprinderi Trebuie să găsim formula potrivită pentru a înțelege unde se află activele și unde a fost făcut profitul. Apoi, scandalul Panama a struncinat încrederea oamenilor în sistemele fiscale din uh, statele membre și din întreaga a Uniunii Europene și din întreaga Uniunii Europene. Drept urmare, este foarte important să facem ceva pentru a combate evaziunea fiscală, uh, fenomenul spălării de bani, uh, trecând la pași concreți uh, din acest punct de vedere. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, stimate copreședinte, și acum aș dori să dau cuvântul primului vorbitor, director la Taxud Comisia Europeană. Domnul Mutadie. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor uh, deputați. Dacă mi îngăduiți, uh, voi avea nevoie de câteva minute pentru a recapitula realizările în materie de politici fiscale la nivelul Uniunii Europene de la începutul acestei legislaturi și al mandatului Comisiei prezidată de Jean-Claude Juncker și de asemenea să identific principale provocări eh, care ne așteaptă pentru a finaliza până în aplicare a acestui program. Cred că ar fi bine să încep punând accesul, accentul pe foarte bună acoperare instituțională pe care am avut-o între Parlamentul European și multe din parlamentele naționale cu care am avut dialoguri foarte bune pentru a permite realizarea acestui program și să avem și noi un cuvânt de spus în legătură cu deciziile luate de Consiliul de Ministri în domeniul fiscalității, după cum a spus domnul Gualtieri procedura legislativă în domeniul uh, uh, acesta uh, prevede unanimitate la Consiliu. Mm, prima realizare importantă e în domeniul transparenței fiscale. Cred că putem spune că de la începutul acestui mandat realizările obținute în adoptarea unor texte legislative la nivel european pentru a îmbunătăți transparența fiscală Uh, în domeniul uh, tax rulings, în uh, domeniul raportării pentru fiecare țară, pentru marile firme, progresele cu directiva privitoare la lupta împotriva spălării de bani și, sigur, stoparea secretului bancar cu schimburi automate de informații cu caracter bancar, constituie un ansamblu de legi care permit administrațiilor fiscale să dispună de informațiile necesare pentru a asigura în mod corect colectarea impozitelor. În legătură cu întregul acest text, Comisia Europeană exercită o vigilență deosebită când trebuie să verifice bună punere în practică și aplicarea de către statele membre, pentru că obiectivul nostru, sigur, nu e doar să adoptăm uh, texte la nivelul Uniunii Europene, ci să ne asigurăm și că aceste texte sunt corect puse în aplicare în statele membre. Al doilea domeniu în care s-au făcut uh, progrese e consolidarea legislațiilor care permit să se lupte împotriva evitării plă- plății impozitelor și a optimizării fiscale agresive. Sunt două directive care au fost adoptate în acest sens. Uh, și sunt în curs de transpunere de către statele membre și asta pentru ca în fine să construngă uh, firmele uh, să nu mai utilizeze tot felul de soluții fiscale pe, spre a evita plata impozitelor și a uh, eroda bazele fiscale legitime ale statelor noastre membre. Al treilea domeniu reprezintă capitolul extern al acestei agende, pentru că Comisia Europeană consideră că e util ca această agendă de transparență și bună guvernanță fiscală să se oglindească și dincolo de frontierele pieței interne și de aceea uh, în mod deosebit, am făcut eforturi pentru ca Consiliul să adopte și a și făcut-o în decembrie 2017, deci a adoptat o listă de jurisdicții fiscale necooperante și să uh, punem astfel presiune pe jurisdicții terțe ca să adere și ele la un număr de criterii de bună guvernanță fiscală pe care le-a definit în Uniunea Europeană pe baza unor standarde convenite la nivel global. Rezultatul acestui exercițiu e important pentru că um, ca urmare a acestor lucrări, dincolo de înființarea listei de jurisdicții necooperante, 55 uh, de jurisdicții terțe, până la urmă, s-au angajat față de Uniunea Europeană să-și uh, revadă dispozitivele legislative sau uh, reglementările interne ca să se conformeze standardelor Uniunii Europene după punerea în aplicare acestor angajamente asumate, numai puțin de 100 de regimuri fiscale uh, problematice și aproximativ 600 de noi acorduri de schimburi de informații uh, vor fi aplicate ca rezultat al acestui exercițiu. Uh, acestea sunt în câteva cuvinte progresele făcute în ce privește viitorul. Uh, avem două mari proiecte. În primul rând, Sigur, adoptarea uh, uh, unui uh, sistem comun consolidat de fiscal la nivel european, CCTV, la care Parlamentul European lucrează și așteptăm în curând raportul și apoi celălalt șantier, fiscalitatea digitală, pentru că trebuie să ne gândim astăzi că există aceste nou, noi forme de anumite, pe care le folosesc anumite firme să creeze valoarea și uh, permit uh, această inițiativă să avem niște baze fiscale care corespund mai bine locului în care firmele fac profit. În aceste două proiecte, cu ajutorul Parlamentului European și cu ajutorul Parlamentelor Naționale, de la care cetățenii au aceleași așteptări la nivelul statelor membre, vrem să obținem rezultate până la sfârșitul acestei legislaturi și al mandatului actualei comisii. Mulțumesc pentru atenție, mulțumesc domnule președinte. Mulțumesc. Iar acum are cuvântul domnul Werner Lang, în președinte al Comisiei Panama Papers. Uh, vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă spun pe scurt care a fost activitatea Comisiei de Anchetă Panama din Parlamentul European. După uh, publicațiile Wikileaks 2010, Offshore Leaks 2013, LuxLeaks 2014, și în 2015, în aprilie 2016, au apărut informații din uh, partea cel, uh, a unei uh, firme importante din Panama, patru, mai mult de 4 terabiți de informații privind proprietari reali, mii de um, asemenea companii fantomă din Virgin Islands, de exemplu, un volum mare de informații publicat. După două comisii speciale, taxe 1 și taxe 2, Parlamentul European a înființat și o comisie de anchetă în data de 8 iunie 2016 s-a întâmplat acest lucru, comisiile de anchetă pot, fi, pot, să, uh, pot să-și desfășoare activitatea maxim timp de 18 luni astfel încât în data de 8 decembrie 2017 Comisia și-a încheiat activitatea. Până în momentul respectiv am organizat 26 de audieri, au fost elaborate 11 studii și 8 misiuni în Marea Britanie, Luxemburg, Malta, SUA, Washington și în statul Delaware, Portugalia, Cipru, Elveția și, la sfârșit, am mers din nou în Malta, în urma unei decizii a Parlamentului European, uh, legate de preocupările legate de, de uh, situația statului de drept din Malta. De trei ori l-am audiat, l-am invitat pe domnul comisar Moscovici, de două ori am discutat cu doamna Iurova, o dată am discutat și cu președintele comisiei, cu domnul Juncker și cred că dacă este să ne gândim la ultimele evoluții din punct de vedere fiscal în ultimii ani, cred că activitățile Parlamentului European și publica- publicațiile pe plan internațional au dus la o schimbare a mentalităților. Până atunci era normal ca fiecare stat membru din Uniunea Europeană și multe state terțe, când vine vorba de chestiunile fiscale, să considere că pot să aibă un model propriu. Nu se discuta deloc uh, corectitudinea din punct de vedere fiscal, nu se discuta deloc de o concurență loială din punct de vedere fiscal, ci era important, ceea ce era important era ca prin intermediul legislației fiscale se creau avantaje parțiale pentru fiecare stat în parte. Și aș dori să spun foarte deschis acest lucru. Exemplul era Luxemburgul, un stat care timp de decenii a fost uh, locul unde se reuneau mulți bani negri, legali din Uniunea Europeană și am avut impresia că în ultimii ani această cultură a tăcerii a, s-a terminat și uh, cei activi despre care s-a discutat, uh, s-a discutat atât de mult în Uniunea Europeană, au reușit să se convertească la calea cea dreaptă în cele din uh, urmă și din acest punct de vedere trebuie să recunosc că uh, colaborarea cu Comisia Europeană a fost una excelentă. Am discutat uh, puncte foarte critice care merg dincolo de competențele statelor, statel, statelor membre. Când a fost vorba de accesul la informații, anumite state membre au blocat un acces. Există și uh, Uh, grupul de lucru privind codul de conduită, care de fapt nu este o instituție europeană, ci un grup de lucru interguvernamental între statele membre, care nu a uh, nu a dorit să vină la o audiere în, par- în Parlamentul European, spunând că nu este vorba de o instituție uh, europeană și în uh, documentele pe care ni le-au trimis, uh, rândurile relevante erau negrite. Uh, deci nu putem să citim nimic. Pur și simplu put, am, am primit doar uh, ordinea de zi și 32 de pagini uh, în care textul era uh, uh, înegrit. Deci nu puteam să citim absolut nimic și acest lucru s-a întâmplat și în urma cererilor formulate de statele, de, de statele membre. Era vorba de cazuri speciale din uh, Spania și Uh, ce s-a întâmplat, de exemplu, în Luxemburg, nu a mai fost înnegrit pentru că deja se schimbase mentalitatea. Deci, din acest punct de vedere, cooperarea ar fi putut să fie mai bună noi, uh, nouă invitați nu au dat curs invitației uh, pe care le-am adresat-o. Știți că prerogativele noastre de anchetă nu sunt atât de, put- de puternice, nu avem posibilitatea de a impune sancțiuni, nu putem obliga pe nimeni să dea curs invitațiilor pe care le adresăm. Tocmai de aceea Uh, ne-am dorit ca uh, articolele relevante din acest punct de vedere la viitoarea modificare a tratatelor să fie îndreptate. Există o serie de propuneri uh, legislative care s-au regăsit în varianta raportului adoptat până la urmă, în decembrie 2017. Este vorba de baza fiscală comună, de, de, de impunere, raportarea pe fiecare stat în parte, transparența din punctul de vedere al planificării uh, fiscale, avertizorii de, de integritate, lista uh, jurisdicțiilor necooperante. Aici am avut, de exemplu, un conflict cu uh, minist- uh, ministrii de finanțe care Uh, nu nu au ținut cont de preocupările noastre legate de 3-4 state membre ale Uniunii Europene. Este vorba de Irlanda, datorită regulilor speciale, de exemplu pentru Apple, uh, țările de jos, datorită um, derogărilor pentru taxele de, autoriz- de licențe, un subiect foarte important, Uh, Luxemburg datorită deciziilor fiscale în vigoare în continuare și Malta datorită sistemului fiscal în general. Și cred că noi am insistat pentru, asupra importanței uh, transparenței, cooperării între autoritățile fiscale, respectării normelor internaționale. Am insistat în al patrulea rând uh, asupra modului în care pe viitor uh, veniturile giganților de internet, Apple singur are, are 250 de miliarde de euro pe care, pe care le-a parcat în paradisuri fiscale, de exemplu. Deci cum vom putea să ne asigurăm ca pe viitor uh, acest giganți a internetului își pot aduce contribuția la uh, asanarea bugetelor statelor membre. Pentru că nu putem să cerem uh, din partea statelor din Africa să aibă guverne mai uh, uh, eficiente în condițiile în care noi nu, put, nu putem obliga aceste companii care își bazează modelul de afaceri pe internet să își plătească impozitele în mod adecvat. Și mă opresc aici. Vă mulțumesc. Trebuie să fim foarte stricți din punctul de vedere al timpului, pentru că trebuie să mai înceapă o altă Uh, sesiune. La ora 19 urmează cina. Și acum are cuvântul domnul Eric Verd, președintele Comisiei pentru Finanțe în adunarea națională din Franța. Aveți cuvântul. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Deci s-a vorbit despre economia uh, numerică. Uh, aici avem actori Avem, avem grupul, de, grupul de mari firme GAFA care sunt la fel de puternice ca marile state. Uh, Sigur că noi trebuie acum să colectăm date uh, despre uh, aceste um, puteri care creează o lume în plină transformare în Franța, sigur, suntem foarte atenți la chestiunea justiției, pentru că există nedreptăți între statele membre, cum spunea Alain Lamassur în fața Comisiei de Finanțe Adunării Naționale acum câteva zile, uh, pur și simplu sunt furturi fiscale. Nu e vorba doar de optimizare fiscală, nu e doar de dumping fiscal, nu e vorba doar de dumping social. Lucrurile merg mai departe. Sigur, sunt scandaluri cum e Wikileaks, uh, Paradise Papers, comisia de anchetă despre care vorbi colegul nostru se ocupă chiar de asta. Sigur, cumva regretăm că uneori nu, sunt uh, anchete de presă și politicienii se mișcă doar mai apoi uh, și uh, doar apoi trec la viteza 5 să spunem. Dar astăzi avem sentimentul că suntem duși de nas de către unele din aceste firme. În Franța, Facebook Uh, are 30 de milioane de abonați, practic jumătate din populația Franței și atunci uh, e o problemă atunci când uh, firma aceasta plătește impozite atât de puține, când Google cu deciziile unor tribunale administrative reușește să evite redresări fiscale, apar semne de întrebare, la fel Amazon și alții. Deci trebuie ca regulile europene și întâi regulile naționale și regulile europene mai apoi, că tocmai s-a vorbit despre asta, vom mai vorbi, uh, Uh, și regulile OCDE, pentru că mm, uh, sunt firme mondiale și trebuie să fie într-un cadru mondial. Deci aceste reguli trebuie aplicate în mod real și trebuie să putem să luăm decizii la nivel mondial. Avem nevoie de uh, cinste, loialitate fiscală, adică oricare ar fi modul de producție sau sistemul de producție al uh, unei firme, or, că, fie că o firmă e fiscalizată în același mod sau nu, e nevoie de transparență. Uh, Franța a jucat un rol important în domeniul transparenței, acum vreo 10 ani, când OCD și apoi Europa uh, au intrat din nou în lupta împotriva fraudei internaționale. Deci, cum să ajungem din nou la echitate fiscală? Cum să o definim mai bine? Să o reglementăm mai bine? Am făcut un raport pentru Parlament acum câțiva ani cu un coleg, împreună cu un coleg în legătură cu optimizarea fiscală a marilor firme, a marilor companii. Eu cred că astăzi trebuie să redefinim uh, noțiunea uh, sediului unei uh, firme, unde se fac profiturile. Sigur că putem vorbi ani de zile, e complicat. Directiva Axis e fundamentală, trebuie armonizat modul de calcul al beneficiilor, de să calculăm impozitul pe societăți, dar dacă e posibil trebuie să facem lucrurile astea foarte repede, trebuie să facem lumină, să le, uh, există produse hibride, trebuie să clarificăm lucrurile, trebuie să avem reguli mai dure în legătură cu prețul de transfer, cu globalizarea prețurilor de transfer. Uh, toate lucrurile astea sunt foarte importante și avem nevoie, fără îndoială, de stabilitate fiscală. Uite, Franța are nevoie de stabilitate fiscală. Nu întotdeauna se întâmplă așa în toate statele membre, dar Franța are nevoie de stabilitate fiscală pentru că adesea se schimbă acolo regulile. Uh, dar în acest domeniu nu e bine să rămânem cu mâinile în sân, pentru că fiscalitatea sau capacitatea de a fiscaliza astăzi e mai lentă decât modul în care evoluează economia. economia evoluția sistemelor fiscale e mai lentă decât evoluția economiei și se creează o ruptură care trebuie stopată. Deci trebuie să materializăm economia dematerializată, adică să alegem un anumit număr de baze Sigur, aici putem să tot discutăm. Franța a făcut propuneri, la fel ca alte țări, mai ales în legătură cu ideea unei uh, taxări în funcție de cifra de afaceri. Închipui că putem discuta această măsură, sigur pot exista și defecte ale acestei măsuri, dar nu ne putem gândi, sigur că ăsta ar fi scopul final. Axis e mai importantă decât o, o, o impozitare cam brutală pe cifra de afaceri. Uh, Interesul ar fi că ar permite să avem o soluție pe termen scurt înainte de a ne gândi la o soluție pe termen mai lung, adică redefinirea bazelor fiscalității. Oricum, firmele din domeniul numeric, digital, astăzi au uh, situații monopolistice, fac profituri fără a fi impozitate, plecând de la aceste profituri uh, cumpără alte firme în toate statele Uniunii și nu putem să lăsăm lucrurile astea să se facă așa. Mai întâi avem nevoie de o soluție de ordin imediat și dacă această soluție imediată uh, putem, făcu, putem să o facem, haideți să o facem și dacă nu avem nevoie de un termen intermediar și atunci propunem uh, impozitarea cifrei de afaceri, eventual volumul de publicitate, dar asta e și mai complicat. Uh, pentru aceste companii GAFA, sigur vorbim și de alte firme cum ar fi Airbnb, problema impozitării gospodărilor, uh, și deci aici trebuie să încercăm să facem progrese. Am făcut propuneri în Franța pe această temă, ca astfel uh, astfel ca cineva care își închiriază apartamentul prin Airbnb, de exemplu, să fie și impozitat. Uh, la fel ca firmele uh, normale care prestează aceste servicii. Deci, loialitate și transparență. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Ahmed Laueș, care este președintele Comisiei Panama Papers în Parlamentul Belgian. Vă rog. Euh, Mulțumesc, domnule președinte în legătură cu Panama Papers și lucrările comisiei pe care am onoarea să o prezidez în Camera Belgiană a Reprezentanților. Spun înainte câteva cuvinte însă în legătură cu aceste companii din domeniul digital. Într-adevăr, problema e una importantă. Iată, Amazon, Alibaba, ca să vorbim doar despre aceste două, au o cifră de afaceri fiecare care echivalează cu PIB-ul Belgiei 450 de milioane de dolari, miliarde de dolari și și mai și. Deci sunt adevărați uriași, giganți. Aș face o sugestie modestă. Dacă nu suntem în măsură să stabilim la nivel european un uh, impozit uh, de cetățenie, atunci trebuie să uh, impozităm cifra de afaceri. Cred că nu avem altă soluție pe termen scurt și mediu decât să încercăm să Uh, abordăm cifra de afaceri uh, cu o impozitare în țara de destinație a bunului sau a serviciului furnizat. Sigur, în așteptarea unei soluții mai bune, poate uh, printr-o consolidare a integrării fiscale, mai ales în ce privește localizarea beneficiilor impozabile pentru marele multinaționale din care fac parte aceste firme. Dar știm că e dificil de făcut asta în practică. legătură cu Panama Papers, Valentul belgian s-a sesizat destul de rapid de problema asta. Primul efect pozitiv e că uh, parlamentarii din toate partidele, interpelând guvernul, au permis guvernului să accelereze uh, problema sau încercarea rezolvării problemei paradisurilor fiscale. Uh, Uh, administrația fiscală la îndemnul executivului a deschis mai mult de 200 dosare uh, cu 700 de cazuri privitoare la Belgia prin scandalul Panama Papers și justiția, deci parchetul practic a deschis mai mult de 300 de dosare. Deci 700 de cazuri, 230 de dosare, asta pentru că apare de mai multe ori Belgia în același dosar. De exemplu, putea fi vorba de numele unui contribuabil, dar și numele unei firme deci, în total, între 200 și 300 de dosare deschise care sunt în curs de prelucrare în diferitele servicii ale statului. Dar asta nu a fost suficient. A trebuit ca la Parlament să vedem care sunt forțele mobilizate, ce capacități sunt mobilizate ca să stopăm acest fenomen al paradisurilor fiscale. Din acest motiv a avut loc un mare număr de audieri, aproape 90 de ore de audieri, ceea ce e un număr considerabil, plus o serie de grupuri de lucru ca să încercăm să analizăm, să facem raporturi, rapoarte, mă scuzați, analize, recomandări, au fost uh, audiate toate serviciile de stat, administrația fiscală, parchetele, serviciile polițienești, dar și Comisia Europeană, Parlamentul European, eh, prin domnul Langen, care într-adevăr prezidează lucrările Comisiei PAN aici la Parlamentul European, și doi vice, sau mă rog, miniștri adjuncți din Panama care erau în vizită în Belgia, care ne-au făcut onoarea să vină să ne răspundă întrebărilor. Și e foarte important, un număr de organisme, instituții care sunt însărcinate cu controlul sectorului financiar, Banca Națională din Belgia, sigur, uh, Banca Națională azi e elementul de reglementare și de control, de supraveghere a băncilor, după cum știți. E dificil să ai un circuit fraudulos pe plan fiscal dacă nu ai și un circuit financiar. Deci e necesar și indispensabil să ne interesăm uh, uh, de circuitele financiare, bănci, dar și uh, sisteme și celule antispălare de bani. A rezultat un număr mare de recomandări, nu a existat un consens politic pentru că, sigur, chestiunea fiscalității aș spune că e un exemplu al tensiunilor politice care pot exista într-o adunare democratică, dar oricum uh, putem uh, spune că s-au făcut progrese în ce privește necesitatea de a exista un statut pentru denunțători, lansători de alarme, apoi un parchet european, în un, par, un parchet uh, financiar național. În Belgia nu există un parchet uh, financiar, există un magistrat specializat dar în fine nu are statutul, nu, are, nu există un parchet pentru asta. Deci trebuie să existe un parchet financiar, spunem noi, cu magistrați, eh, procuror adjunct, procurori, dar și judecători care să se, ocupă, să se ocupe exclusiv de fraudă fiscală, mai ales chestiuni fiscale. Oricum, am dat și indicații în legătură cu consolidarea unui număr de servicii, aici au existat diferențe de vedere în legătură cu modul practic și ce mijloace să se pună la dispoziția diferitelor servicii. Apoi, un consens în legătură cu necesitatea de a se accelera punerea în aplicare a directivelor europene pentru a combate mai eficient paradisurile fiscale, mai ales ce privește identificarea beneficiarilor efectivi, acel registru pe care îl cunoașteți foarte bine și apoi alte divergențe au apărut uh, în legătură cu modul de a lărgi dreptul de prescripție. Comisia noastră nu s-a ocupat de transfer pricing, dar ne-am ocupat puțin și de subiectul acesta, dar credem că trebuie să extindem și să prelungim termenele de taxare la dispoziția administrațiilor fiscale dacă vrem să luptăm eficient împotriva acestei forme de optimizare fiscală. În ce privește paradisurile fiscale, unii doreau o uh, prelungire de la 10 ani a termenelor de prescripție, la ora actuală vorbim de 7 ani, din moment în care e cazul unei tranzacții care trece printr-un paradis fiscal. Domnule președinte, nu vreau să mă lungesc acum, însă avem, avem destule pe masă de lucru, s-au făcut recomandări la adresa guvernului, ceea ce ne dă o foaie de parcurs și sigur noi parlamentarii trebuie să asigurăm acum ce se întâmplă cu punerea în aplicare acestor recomandări de către executiv. Mulțumesc! To our speakers. Mulțumesc vorbitorilor și uh, îi voi da acum uh, cuvântul copreședintelui, domnul Canev, și la orele 18 vom începe a doua subsesiune, deci uh, vă rog să aveți intervenții cât mai succinte. Vă rog, domnule copreședinte. Stimați colegi, vă rog, politicos, să respectați timpul de intervenție de două minute. Primul vorbitor pentru două minute va fi domnul Staiporos din Grecia. În probleme fiscale. Aș spune că sistemul de impozitare trebuie să fie transparent, stabil, funcțional, echilibrat echitabil de asemenea și să aibă ca obiectiv creșterea economică. Din nefericire, constatăm că există multe obstacole în buna funcționare. Există noi tehnologii care stimulează profitul, platformele digitale în continuare uh, nu contribuie la un echilibru fiscal. Deci este nevoie de un cadru uh, corespunzător pentru pentru politicile în acest domeniu în care regulile să fie simple, ușor de administrat, un uh, cadru uh, inclusiv pentru TVA care să permită o flexibilitate, dar și o bună funcționare a sistemului. De, de asemenea, este nevoie de colaborare, de un schimb de informații între state și, uh, sigur, uh, baza de impozitare trebuie să fie una comună pentru întreprinderi, astfel încât prosperitatea să poată fi garantată este nevoie de un cadru juridic mai strict pentru a contracara practicile abuzive și recurgerea la paradisurile fiscale trebuie să existe o rețea uh, a celor care uh, au obligația de a controla din acest punct de vedere respectarea uh, legii. Iar acest lucru este valabil și în contextul Panama Papers. Dar de fapt, aceste prevederi legale trebuie să fie pe plan mondial. Iar în ce privește eh, întreprinderile care acționează în domeniul digital, profilul trebuie să fie taxat, din punctul meu de vedere, în statele în care s-a produs profitul. Deci trebuie să existe un cadru legislativ corespunzător, un eh, mediu de afaceri prietenos și mai multă strictețe în respectarea legii. Mulțumesc, îi dau cuvântul domnului Galevi. domnule președinte. Există multe probleme, dar nu trebuie să subestimăm și progresele înregistrate, atât la nivelul OCDE, dar și la nivelul Uniunii Europene. Dați-mi voie să menționez trei chestiuni. Raportare eh, pentru fiecare stat în parte este foarte important. Schimb automat de informații este o adevărată revoluție în ce privește colectarea uh, impozitelor și după aceea taxarea indirectă. Noi, la nivelul OCDE, am uh, convenit că trebuie să existe principiul uh, țării de destinație. Și acest lucru este foarte important pentru că uh, se impozitează 20%, 22% din vânzări. Uh, deci, eh, mai bine decât eh, impozitând eh, profitul. În Parlamentul italian am discutat aceste lucruri și, și colegul din Belgia tocmai a spus că în final, până la urmă, trebuie să taxezi vânzările. Deci este foarte asemănător uh, taxe indirecte și uh, la mijlocul lunii uh, martie de asemenea vom uh, discuta acest aspect în uh, cadrul OCDE. Și uh, singura soluție salutară va fi impozitarea vânzărilor, dar există și două probleme. Deci, uh, uh, în uh, consumatorii s-ar putea până la urmă să plătească și nu marile companii. Și după aceea în ce privește uh, noutățile în sistemele de impozitare, uh, sigur, toate statele încearcă să stimuleze inovațiile în tehnica digitală și din acest punct de vedere poate să relaxeze fiscalitatea. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru că ați respectat timpul. Acum o intervenție din nou din partea Greciei. Mulțumesc, domnule președinte. În Grecia există un cont uh, uh, uh, care se spune cunoaștem vinovatul, cunoaștem și motivul comiterii faptei. Deci, grupul Kodak a fost menționat în ce privește uh, evaziunea fiscală și a refuzat și să se prezinte în fața Comisiei de Anchetă a Parlamentului European, iar Luxemburgul, țările de jos, de asemenea s-a spus că nu colaborează cu Parlamentul European pentru o mai bună transparență uh, activității în domeniu și pentru a arăta cu degetul spre vinovați aceste țări practică, de fapt, dumpingul social. 4,5 miliarde de euro au fost în felul acesta ascunși. Iar uh, companii cum sunt Amazon și Alibaba au avut profituri uh, la nivelul uh, PIB-ului țărilor de jos. Deci sunt niște pierderi enorme. În Grecia s-a discutat recent despre Novartis au influențat prețurile în țara noastră, nu doar în Grecia, dar și în Uniunea Europeană și în alte cinci state din lume prin acte de corupție, medicii și alți funcționari au fost până la urmă atrași în acest sistem de evaziune. Deci trebuie să impunem taxe directe într-o perioadă provizorie pentru cifrele de afaceri ale întreprinderilor. Aceasta este o declarație comună care a fost uh, adoptată recent. Este nevoie de un uh, cadru legislativ corect de reglementare a tuturor celor care acționează în domeniul uh, tehnicii digitale Mulțumesc. Îi dau cuvântul doamnei Ana Gomes din partea Parlamentului European. După aceea va vorbi domnul Bato din Malta. De ce statele membre refuză să existe o uh, unitate europeană de investigație privind spălarea de bani? De ce? Pentru că doresc să păstreze starea de fapt actuală și nu este vorba doar despre lipsă de fair play în impozitare. Este vorba despre dumping fiscal și despre acceptarea paradisurilor fiscale care pot în continuare să spele bani și se, inclusiv crima organizată este implicată. Deci noi am fi putut să salvăm o parte din încasările din TVA eh, printr-un sistem care să fi fost funcțional la nivelul statelor membre. În ce privește OCDE-ul și deciziile, sunt foarte binevenite, dar ele nu sunt obligatorii. Noi în Uniunea Europeană trebuie să acționăm și ca membri ai Parlamentului European și ca membri ai Parlamentelor Naționale avem o responsabilitate uh, pentru uh, uh, a face dreptate în ochii cetățenilor. Deci, Sigur, există formula, formula CCCTB, baza, baza comună de impozitare, există alte metode de a rezolva problemele fiscale. Uh, iar uh, administrația fiscală trebuie să aibă posibilitatea să administreze încasările corect, trebuie uh, de fapt impozitate și tranzacțiile financiare, trebuie impozitate companiile care acționează în domeniul digital și uh, toate eforturile nu trebuie să rămână doar pe plan european, trebuie să poată fi impuse pe plan global. Președintele a întrerupt microfonul vorbitoarei. Благодаря. Господин Бартоло Малта, да готви господин... Mulțumesc, îi dau cuvântul domnului Bartolo din Malta și se pregătește reprezentantul Franței. Malta, Malta. Malta. Reprezentantul Maltei este invitat să vorbească. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să uh, formulez poziția noastră. Țara noastră a fost menționată din câteva rânduri în această după amiază. Dar sistemul nostru de impozitare a fost până la urmă acceptat de către Comisia Europeană și de asemenea de către OCDE, ceea ce nu s-a menționat uh, până acum în referirile uh, la țara noastră. Noi eh, considerăm că, într-adevăr, Uniunea Europeană trebuie să-și consolideze lupta împotriva paradisurilor fiscale, dar avem unele rezerve în ce privește implementarea CCCTB. Și dacă uh, amintesc de uh, avizul elaborat de către uh, Camera Reprezentanților din Malta. Noi uh, ne-am propus o serie întreagă de măsuri care se bazează pe principiul subsidiarității. CCCTB este opțional pentru companii cu venituri globale care nu uh, depășesc 75 uh, de uh, milioane pe an. Da. Există posibilitatea ca statele membre să poată să-și schimbe până la urmă uh, procentajul de impozitare. Eu cred că trebuie să existe acest drept suveran al fiecărui stat să stabilească uh, procentajul de impozitare al profitului. Pentru că doar așa putem să ne atingem uh, până la urmă obiectivele pe care le urmărește mecanismul CCCTB pe termen scurt și pe termen lung, fără a încălca principiul subsidiarității și proporționalității. Avem de asemenea rezerve în ce privește uh, formulele de impozitare uh, a vânzărilor și uh, eu cred că probleme ar putea să apară în mai multe state, nu doar în Malta. Mulțumesc. Reprezentantul Senatului din Franța va fi următorul vorbitor. Oui, je pense pouvoir être très court. Cred că pot avea o intervenție foarte scurtă. Știm că există dezbatele și puncte de vedere diferite între statele membre în ce privește contribuția fiscală a uh, companiilor din uh, domeniul digital, că există și tratamente preferențiale uh, care pot până la urmă să rezolve problemele pe termen scurt. Dar în ce privește Franța, noi solicităm un tratament rapid și care să fie specific. Puteți să ne spuneți din acest punct de vedere ce își propune Comisia Europeană, pentru că noi uh, uh, pentru finele lunii martie așteptăm un document. Există o poziție între un uh, tratament rapid și distinct sau printr-un dispozitiv axis. Mulțumesc. Îi dau cuvântul acum uh, reprezentantului Danemarcei și după aceea domnul Poltang din partea Parlamentului European. Sper că vom primi în curând un răspuns la întrebarea dumneavoastră. Legislația la care ne referim este destul de greu de uh, înțeles pentru cetățeanul simplu din Uniunea Europeană. Dar este important din punctul meu de vedere pentru a crea încredere în instituțiile europene eh, este lista neagră. Iar, din păcate, eh, principiul listei negre nu funcționează. Eh, este regretabil, este enervantă. De aceea, nu putem până la urmă să construim încrederea cetățeanului în instituțiile europene. Este nevoie de un semnal că Uniunea Europeană dorește să construiască încredere în legătură cu modul în care banii câștigați prin activitățile desfășurate în statele noastre de către marile companii nu creează inegalități. Mulțumesc foarte mult! Îi dau cuvântul acum domnului Paul Tang din partea Parlamentului Europei. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură faptul că avem această reuniune. Mai văd colegi pe care i-am întâlnit în Franța, în, Ir- în Irlanda, în momentul în care împreună cu Alen Lamasur, colegul meu și co-raportor, am uh, călătorit prin Europa pentru a primi reacții la CCTB. Parlamentul European. Să sperăm că în această săptămână va adopta prima variantă a raportului în comisie și apoi în plenară. Trebuie să facem un pas înainte pentru a ne uh, moderniza sistemul uh, de taxare a întreprinderilor. Este un sistem care datează din perioada întreprinderilor, fabricilor cu furnale, de exemplu, și acum trebuie să ținem seama că lumea s-a schimbat Um, companiile pot să decidă unde, unde fac profitul și unde își plătesc uh, taxele. Și CCCTB, propunerea aceasta, inversează uh, abordarea pe care o avem. Deci consolidarea sistemului este elementul uh, cel mai important. În al doilea rând, și economia digitală trebuie să poate fi taxată și Parlamentul European ar prefera o soluție structurată. Înțelegem că trebuie să-i uh, taxăm pe giganții internetului tehnologici în același timp, o taxă in, uh, indirectă ar putea funcționa pe, pe termen scurt. Însă trebuie să includem și acest, uh, acești giganți în sistemul de taxare permanent. Deci trebuie să definim reședința unei companii, pentru că este o ușiță de care uh, Uh, profită Google și alții pentru a nu plăti taxe în acest moment. O, o, CD poate să meargă înainte doar dacă Uniunea Europeană are un rol de lider. De fapt, Parlamentul European profită, folosește uh, studiile OCDE pentru a ne formula recomandările noastre. Deci este nevoie de voință politică și în OCDE și acest lucru nu se va realiza fără uh, un, uh, un rol de lider din partea UE. Doamna Perici din partea uh, Croației și apoi domnul Fielner din partea Suediei. Vă mulțumesc. Croația susține inițiativa Comisiei Europene, mai ales când vine vorba de impozitarea economiei digitale. Croația susține ideea unui uh, sediu virtual a acestor uh, companii și susține de asemenea adoptarea unui nou cadru de reglementare pe plan european. Reședința companiilor respective trebuie să fie clar definită. În plus, suntem de acord cu examinarea posibilității introducerii un impozit pentru toate veniturile obținute de o corporație, de o întreprindere uh, digitală în Uniunea Europeană. Ar trebui să poată fi verificate uh, costurile reale pentru a înțelege care sunt profiturile reale înregistrate de aceste întreprinderi. Înțelegem că există posibilitatea ca acestea să își mute reședința în uh, alte jurisdicții mai profitabile pentru ele, însă uh, doar așa împreună vom reuși să rezolvăm aceste probleme legate de impozitare. Vă mulțumesc, domnul Fjellner din uh, Suedia, apoi domnul Rosman din Austria. Vă mulțumesc, domnule președinte. Activitatea OCD privind uh, BEPS este foarte importantă pentru a ne asigura că luptăm împotriva efectelor negative aduse de globalizare. Uniunea Europeană trebuie să lucreze împreună cu OCD pentru a ne asigura că măsurile BEPS din Uniunea Europeană să fie cât mai armonizate cu putință. Apar noi uh, modele de afaceri în economia digitală și nu trebuie să pierdem din vedere care ne sunt uh, obiectivele nu cred că trebuie să ne creăm propriile soluții uh, individuale, trebuie să înțelegem că facem parte dintr-o, uh, dintr-un sistem mult mai cuprinzător și doar printr-o abordare cuprinzătoare vom uh, reuși să înțelegem la fel diferite concepte și termeni din statele membre. Punctul de plecare trebuie să fie reprezentat de înțelegerea comună a, defin, a definițiilor și a domeniului de aplicare. Acțiunile BEPS 10-11, uh, de exemplu, sunt relevante din, din acest punct de vedere. Sunt acțiuni interpretate diferit, însă, în anumite state membre. Deci aș dori să vă adresez următoarea întrebare. Cum se va ocupa Comisia Europeană de această problemă a, definiției, a definițiilor diferite? Mulțumesc, domnul uh, Rosman din partea Austriei. Vă mulțumesc. Într-adevăr, este adevărat că în ultimii ani, când vine vorba de combaterea uh, evaziunii și fraudei fiscale, s-au întâmplat multe lucruri, însă prea puțin. Multe lucruri au, au rămas nerezolvate. De exemplu, dreptul fiscal și cel internațional, când vine vorba de digitalizare, a rămas în epoca de piatră. Și domnul Muntalie, și pe mine m-ar interesa dacă Comisia Europeană, când vine vorba de impozitarea concernelor digitale, Există propuneri concrete, pentru că ministrul de finanțe austriac, eh, austriac a eh, propus crearea unei eh, reședințe digitale, virtuale pentru întreprinderile respective. În al doilea rând, transparența este foarte importantă pentru a combate evaziunea și frauda fiscală. Însă și din acest punct de vedere, trebuie să recunosc că mulți, multe din măsurile adoptate au, au fost prea ezitante. Este vorba, printre altele, de punerea în aplicare a celei de-a patra directive de combatere a, a spălării a, de bani, rolul fundațiilor, de exemplu. Mie mi se pare că avem nevoie de o transparență publică. Orice altă măsură nu prea ajută sau ne ajută prea puțin. Și ultimul punct, lista neagră cu paradisurile fiscale publicată de de ministrii de finanțe este complet uh, inutilă dacă pe lista respectivă nu se regăsesc și țări europene, începând din sud, uh, Cipru, Malta, ajungând până în nord la Irlanda și dacă nu se regăsește pe o asemenea listă și Statele Unite ale Americii, de exemplu. Vă mulțumesc, domnul uh, McCarthy din Parlamentul European. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bun venit invitațiilor noștri. Este, va deveni foarte clar în acestei discuții că există uh, diferențe profunde între anumiți eurodeputați și membrii parlamentelor uh, naționale, mai ales când vine vorba de, de un, locul de unde începe suveranitatea națională. Sunt sigur că vom discuta toate aceste lucruri uh, cu propunerea CCCTB și sper că vom ajunge la un acord când vine vorba de transparență. Domnul Langen, în raportul său, s-a referit la faptul că uh, Comisia de anchetă Panama, înființată de Parlamentul uh, European, s-a confruntat cu obstacole numeroase, atât din partea Comisiei, dar și din partea Consiliului, când vine vorba de accesul care ar trebui să fie garantat eurodeputaților la documente relevante, mai ales uh, documentele codului de conduită din partea uh, Consiliului. În mod uh, uh, repetat am avut obstacole, am întâmpinat obstacole în accesul la aceste documente și sper că dialogul cu reprezentanții parlamentelor naționale ne va fi util pentru ca pe viitor să reușim să forțăm aceste instituții să poată fi trasă la răspundere pe plan european sau pe plan național, să fie trasă la răspundere în fața cetățenilor europeni. Noi avem un uh, rol vis-a-vis -vis de comisie și parlamentele naționale ar trebui să aibă un rol mai, mai mare în atragerea la răspundere membrii Consiliului pentru a ajunge la o transparență maximă legată de deciziile luate în Consiliu, în grupurile de lucru ale Consiliului. Mulțumesc foarte mult. Suntem, uh, avem o întârziere foarte mare, deci nu putem decât să-i dăm cuvântul foarte pe scurt lui Valer Mutalie pentru a răspunde, de fapt, uh, singurei uh, întrebări relevante, propunerea privind taxarea mediului digital. Vă rog. Merci beaucoup. J'ai une minute, donc... Mulțumesc. Un minut. Câteva cuvinte în legătură cu digitalul. Într-adevăr, pentru finalul lunii martie pregătim un pachet de propuneri pentru a impozita mai bine firmele din domeniul digital, ca să putem localiza veniturile realizate în Uniunea Europeană sau utilizarea datelor personale acolo unde, eh, unde este un element care generează venituri, va fi o dimensiune pe termen lung, în linie cu orientările OCD și cel mai probabil e că vom face o propunere eh, bazată pe soluții cu, de termen scurt, ca în așteptarea negocierilor pe termen mai lung să putem avea baze de impozitare corespunzătoare. În legătură cu lista, nu, ea nu sax, cum s-a spus aici, deci eh, nu e atât de proastă. Da, lasă de dorit, dar contra măsurile atașate de listă, în legătură cu care statele membre n-au făcut niciun progres, Asta e o problemă. Noi vom încerca să condiționăm utilizarea fondurilor uh, comunitare neutilizării, ne, ne, neutilizării jurisdicțiilor necooperative, care nu coopera, cooperează. Da, sigur, avem uh, o propunere de raportare pentru fiecare țară în parte public, care am dorit, o, pe care am dorit, dorit o adoptată, apoi uh, Uh, jurisdicțiile care nu cooperează uh, sunt pe listă care trebuie făcută publică pentru a exercita presiunea necesară pentru ca reformele să fie înfăptuite. Apoi, în ce privește Axis și suveranitatea, sunt gata să intru într-un dialog cu toți cei care își o doresc. Axis e un instrument, cum spunea domnul Tang, pentru a redobândi suveranitate fiscală, nu invers, pentru a transfera deciziile privitoare la localizarea impozitului de la uh, companie spre administrații. Și singura soluție e de a o face împreună în interiorul pieței unice. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Werner, chiar trebuie să trecem la următorul punct. 30 de secunde, îți O remarcă foarte scurtă. Va fi foarte greu. Transparența este foarte, este cea mai importantă, nu doar transparența între autorități, ci uh, atunci când vine vorba de publicarea proprietarilor reale a unor companii fantomă, de exemplu, în al doilea rând. nu am, nu am mai discutat de situația porturilor lib- libere, de, de vizele, așa numitele vize de aur. Există anumite state care trebuie să-și îmbunătățească situația din acest punct de vedere, însă sunt chestiuni pe care o să le discutăm uh, în uh, următoarea comisie de anchetă specială, taxe 3 și eu. V-aș ruga să sprijiniți activitatea acestei comisii. o observație foarte, foarte scurtă, vă, vă, vă permit doar, și nu putem să ne lungim prea mult, pentru că... Ok, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, îmi cer scuze partea tuturor invitațiilor și vorbitorilor. Este un semn foarte bun acest interes față de acest subiect. Este nevoie de contribuția noastră a tuturor. Așteptăm cu nerăbdare propunerea Comisiei și v-aș uh, ruga să citiți și raportul Parlamentului European privind CCCTB și acum trecem la a doua parte, la fel de importantă, Uniunea Bancară, gestionarea echilibrului între împărtășirea, partajarea riscurilor și reducerea riscurilor este un subiect foarte ușor. Avem alături de noi niște distinși invitați. Primul vorbitor se apropie și până atunci aș dori să vă spun că ne ocupăm de uh, pachetul bancar, cel de reducere a riscului, uh, regulamentul, directiva privind cerințele de, cap- de capital uh, propriu, directiva privind redresarea și rezoluția uh, bă- uh, băncilor, Sperăm că vom putea încheia și elementul suplimentar de reducere a riscurilor. Așteptăm cu nerăbdare pachetul privind creditele neperformante din partea Comisiei. Împreună cu ceilalți raportori ne ocupăm și de pachetul EDIS cu mecanismul european de garantare a depozitelor bancare, pentru că, după cum am spus, trebuie să mergem înainte în paralel cu, reducere, cu partajarea riscurilor și cu reducerea uh, riscurilor. Îl e uh, un director general din partea DigiFisma, este alături de noi și, dragi colegi, Vă rog să faceți uh, liniște. Olivier, ai cuvântul. Olivier, Olivier, Gerson. Gersan. Îți mulțumesc foarte mult, Roberto, doamnelor și domnilor. Din 2010 Istoria reglementării și supravegherii sectorului financiar din Uniunea Europeană este o istorie a reducerii riscurilor. Mai mult de 50 de propuneri legislative au fost făcute de Comisia Europeană și au fost adoptate de Parlamentul European. Dacă ne gândim doar la sistemul bancar, am uh, sporit uh, ponderea capitalului propriu pentru bănci, am creat rezerve mai mari, am uh, mărit bilanțul băncilor, am impus niște rezerve minime de uh, fonduri de lichidități și acestea sunt doar câteva din elementele, din măsurile legislative adoptate de Parlamentul European în contextul pachetului regulamentului și directivei privind capitalul propriu. Am creat de asemenea un cadru pentru rezoluția băncilor cu fonduri prefinanțate și cu o cerință de 8% fonduri eligibile înainte de a putea avea acces la acest fond. În zona euro, uh, Uniunea Bancară se bazează pe câțiva piloni comuni, un, patru piloni, un mecanism uh, comun de sup, uh, supraveghere, un uh, mecanism uh, unic de rezoluție, EDIS, care se discută acum, de către Parlament și Consiliu și un fond de garantare comun. Primii doi piloni deja sunt, uh, sunt, în, sunt operativ. Fondul de garantare public a fost convenit de ministrii din, deja din 2014 pentru a intra în vigoare cel mai târziu la sfârșitul perioadei de tranziție de 8 ani. În ceea ce privește partajarea riscurilor, avem un fond interguvernamental unic de rezoluție, uh, protejat de active eligibile de bună calitate până acum. Și toate aceste măsuri au dus la o bunătățire importantă a situației capitalului băncilor europene, care se bucură acum de o mai bună guvernanță, sunt mai bine uh, supraveghe- supravegate și au fost uh, începute, demarate măsurile pentru o mai bună rezoluție a băncilor. Înseamnă acest lucru că am terminat cu reducerea riscurilor? În mod evident, nu. În faia de parcurs adoptată, uh, faia de, de parcurs adoptată de Consiliul în iunie 2016 este valabilă și astăzi și a prevede ca uh, uh, ca partajarea ulterioară a riscurilor să meargă mână-mână cu reducerea ulterioară a riscurilor. Este tocmai ceea ce am făcut. Comisia a adoptat un pachet ambițios de reducere a riscurilor la sfârșitul anului 2016 și mulțumită eforturilor Parlamentului și președinților succesive a Consiliului avem speranțe că vom putea începe dialogul tripartit la mai târziu pe parcursul acestei primăveri în vederea încheierii acestor negocieri, dacă va fi posibil până în iunie și dacă nu, cel puțin până la sfârșitul acestui an. Oare am eradicat riscul uh, din sistemul bancar? În mod evident, nu. Însă nu acesta trebuie să fie obiectivul nostru. Activitățile bancare implică riscuri, pentru că dacă nu, nu ar fi vorba de activități bancare ceea ce am făcut și ceea ce trebuie să facem este să uh, întărim reziliența sistemului bancar astfel încât să dispunem de un sistem mai bun de gestionare a riscurilor în Uniunea Europeană. Și plecând de la acest punct, Comisia Europeană consideră că instrumente de gestionare a riscului mai bune ne uh, permite, ne permit să profităm acum de uh, o mai bună partajare a, riscuri, a riscurilor, ceea ce ar face ca toată lumea să aibă de câștigat. Aș dori să adaug că în acest moment nu doar că respectăm foaia de parcurs din 2016, dar am realizat mai mult decât se prevăzuse. Pe lângă măsurile de reducere a riscului prevăzute în foaia de parcurs respectivă, așa cum a menționat deja de un președinte Gualtieri, în curând vom prezenta un pachet foarte ambițios privind creditele neperformante. Este un element care nu uh, fusese prevăzut în foaia de parcurs, dar care va fi foarte, va, își va aduce o contribuție foarte mare la re, uh, reducerea ulterioară a riscului. Mm, uh, trebuie să mai registrăm progrese și pe cealaltă parte a a foi de parcurs, de partajare a riscurilor, în mod, în mod special când vine vorba de EDIS. Comunicarea Comisiei din octombrie poate fi interpretată ca o posibilă soluție de, compro- de, de compromis și nu pot uh, decât să încurajez Parlamentul European să țină seama de această comunicare ca un punct de plecare în negocierile concrete cu Consiliul. Aș dori să menționez că această propunere făcută de Comisia Europeană mi se pare că este complet aliniată cu ideile dezvoltate de raportorii Parlamentului European și aș dori să laud uh, activitatea excelentă acestora. Și una din caracteristici este următoarea. Etapa 1, prima fază a EDIS, uh, asistența de lichidități, nu ar mai implica o partajare a riscurilor Cred că este unul din avantajele acestei propuneri, pentru că și trebuie să ține seama de faptul că am depășit deja, dincolo de ce se prevedea în uh, faia de parcurs, pentru că dacă am dat curs acestor idei, am avea o, un, un puțin, uh, o reducere a partajării uh, riscurilor la început, dar o sporire a reducerii riscurilor în același timp. În concluzie, cred că trebuie să mergem uh, înainte cu implementarea uh, fondului de garantare uh, public. Toată lumea este de acord că Uniunea Bancară are nevoie de un fond de garantare public este o decizie, o idee prevăzută deja de Consiliul din 2014 și cu cât mai repede un asemenea fond de garantare va fi înființat, cu atât Uniunea Bancară va fi stabilă și astfel va contribui la stabilizarea Uniunii Economice și uh, Monetare. Deci pentru Comisia Europeană este evident că uh, pe par- Uniunea Bancară trebuie să fie definitivată pe, în, de, în, în mandatul acestei comisii. Și avem oportunitatea să facem acest lucru respectând foaia de parcurs a președintelui Tusk. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult. Are cuvântul Norbert Brachmann, acum membru al Bundestagului German. Vă mulțumesc, dragi colegi, dragi colegi. În cadrul uh, insolvenței băncilor dorim să întărim reziliența uh, băncilor, o, un sistem comun de garantare a depozitelor ar putea să sporească această încredere. Drept urmare, Germania susține crearea unui asemenea sistem european. Însă, așa cum uh, este cazul cu orice asigurare, trebuie să garantăm în primul rând că asigurarea nu acoperă daunele deja înregistrate, de exemplu creditele neperformante care se află în continuare în bilanțurile băncilor. Și în al doilea rând, o asigurare nu trebuie să reprezinte un stimulant pentru un comportament ușuratic pe uh, viitor. Mai mult de 760 de milioane de euro se regăsesc în continuare pe, în bilanțurile băncilor europene ca credite nep- neperformante. Este clar prea mult. Uh, pentru noi, drept urmare, o premisă, o condiție sine qua non este uh, eliminarea uh, semnificativă a numărului acestor credite neperformante. Nu vom putea să trecem la al doilea sau al treilea uh, pas dacă nu reducem în mod semnificativ aceste credite neperformante și dacă nu încercăm pe viitor să evităm reapariția unor asemenea credite neperformante. nu putem avea un fond de restructurare a băncilor dacă nivelul creditelor neperformante nu va fi redus în mod uh, perman- permanent și dacă nu există uh, norme clare pentru evitarea apariției uh, apariției unor asemenea credite. Uh, cât de mare este volumul de muncă care ne așteaptă, ne, ne demonstrează rolul BCE privind aceste credite. Nu doresc să pun sub semnul întrebării um, dacă BCE și-a depășit sau nu uh, mandatul din acest punct de vedere. Uh, pot pur și simplu să lansez un uh, avertisment. Liniile directoare privind BCE au fost uh, diluate, respectiv au fost aplicate de la caz la caz. Ei bine, considerăm că avem nevoie de standarde generale privind evaluarea acestor credite neperformante și modul în care ar trebui să fie tratate. Doar dacă am avea asemenea standarde europene uh, comune, atunci am putea să depășim uh, îndoielile politice legate de crearea unui, uh, legate de crearea unui asemenea mecanism european de garantare a, de- a depozitelor bancare. Un punct esențial este și locul uh, datorilor uh, suverane în uh, bilanțul băncilor. Este un punct care trebuie să fie clarificat Uh, pentru că aceste credite uh, suverane de stat uh, rămân problematice. Mi-aș dori ca portofoliul uh, obligațiunilor de stat din bilanțurile băncilor să se, să se reducă Uh, crearea unor obligațiuni de stat sigure, așa cum propune, uh, cum propune Comisia Europeană, nu reprezintă o, o alternativă la eliminarea din bilanțul băncilor acestor obligațiuni de stat. Uh, la fel, trebuie să existe o, o o precizare clară a ponderii uh, necesare în portofoliul băncilor între obligațiunile de stat și cele uh, private. Prin Uniunea Bancară creăm, construim un acoperiș pentru sistemul bancar european și nu trebuie să acceptăm greșeli uh, de, um, de proiectare pentru că dacă nu Uh, putem să asistăm la situația în care acest acoperiș se va prăbuși pentru că fundațiile nu au fost suficient de solide. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Vesan Ble. Uh, președintele Comisiei uh, Financiare din Senatul francez. Coleg, merci tout d'abord pour l'ensemble des Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, mulțumesc antevorbitorilor mei de înainte de a vorbi despre Uniunea Bancară, dați-mi voie să mă felicit de acest schimb de idei astăzi între reprezentanții Parlamentelor Naționale și ai Parlamentului European. Iată, Senatul francez săptămâna trecută a găduit o delegație a Comisiei de Afaceri Economice și Monetare a Parlamentului European, condusă de președintele său. Sunt întâlniri prețioase care ne permit uh, să ne îmbogățim reflexiile noi de la instituțiile europene și naționale. Cu Uniunea Bancară, și asumarea riscurilor uh, sistemelor bancare naționale, uh, trecem printr-un test în mărime naturală a capacității statelor membre de a gestiona împreună riscuri, partajându-și suveranitatea. Problema în aplicare a Uniunii Bancare uh, vine alături de multe semne de întrebare și Senatul francez și le-a pus încă din noiembrie 2012, pe când statele din zona euro tocmai își, dorea, își doreau să se înființeze un mecanism unic de supraveghere. Senatul francez uh, și-a afirmat sprijinul Uniunii Bancare prin adoptarea unei rezoluții europene. Cu acea ocazie, Senatul a formulat mai multe recomandări și soluții de îmbunătățire pentru acest prim pilon. Comisia de Finanțe, mai ales, insistați asupra a trei puncte. În primul rând, includerea asigurărilor în uh, sfera supravegherii, uh, am crezut noi că este esențială. În al doilea rând, armonizarea procedurilor de eh, rezoluție națională. Eh, am crezut că e ceva, o măsură prealabilă, pune în aplicare mecanismului unic de rezoluție. Și, în fine, am subliniat uh, exigența democratică a asocierii Parlamentelor Naționale pentru a, a, un control al supraveghetorului. Am considerat că conferința prevăzută de articolul 13 al tratatului, care, iată, ne uh, permite să ne reunim astăzi, uh, este cea care putea juca acea funcție. În ce privește cel de-al doilea pilon al Uniunii Bancare și mai ales fondul unic de rezoluție, Uh, înființarea sa a dus la multe dezbatere la durarea noastră. În 2015, Senatul francez a adoptat un amendament uh, care condiționa aplicarea regulamentului european prin care se instaurează mecanismul de rezoluție unică de ratificarea acordului interguvernamental prin care se definesc condițiile financiare ale rezoluției astfel că Senatul a dorit să-și demonstreze atașamentul uh, față de principiul compartimentării naționale până la o reciprocizare progresivă a resurselor fondurilor. Acest amendament, sigur, ne reflecta preocuparea de la ora aceea în ce privește suma dedicată de Franța uh, pentru fondul de rezoluție unic. E vorba de un considerent de ordin economic, pietrele uh, bancare rămânând de ordin național în marea majoritate sigur, asta înseamnă că uh, erau resurse în minus alocate finanțării economiilor franceze. Comisia de Finanțe a susținut acest mecanism care garanta stabilitatea zonei euro, dar a tras un semnal de alarmă în legătură cu nivelul sarcinilor prudențiale și fiscale. De mai mult de 2 ani uh, de acum, Dezbaterile privitoare la proiectul sistemului de garanție europene de depozite și mecanismul unic de rezoluție continuă să ne preocupe. În martie 2016 am ascultat pe doamna Koenig, președinta Consiliului Unic de Rezoluție și pe autoritățile naționale de rezoluție și cu ocazia acestui schimb, colegii mei au relevat faptul că mecanismul de rezoluție bancară instaurat prin Uniunea Bancară constituie un progres pentru că acționarii sau persoanele angajate trebuie să su- suporte mai întâi pierderile și nu fac direct apel la stat și la contribuabil. De aceea Senatul a semnalat aici că lecțiile trase de pe urma crizei financiare au fost bine sușite. Totuși, sectorul bancar francez, ca cel din alte țări ale zonei euro, se caracterizează prin puternica sa concentrare în caz de uh, probleme, procedura de rezoluție și nu cea de lichidare probabil că, se, va, că va fi activată. În acest cadru al protecției deponenților, uh, aceasta este asigurată prin garanții naționale uh, obligatorii uh, din, de la directiva din 30 mai 1994, apoi al treilea pilon, garantarea depozitelor, aceasta divizează opiniile în statele membre, mai ales că propunerea Comisiei Europene a evoluat treptat. Într-o rezoluție în 2016, Senatul a salutat comis, uh, propunerea Comisiei cu câteva rezerve. Proiectul inițial Uh, mergea spre un efort uh, cu 7 miliarde suplimentare suportate de băncile franceze pentru că exista un nivel de acoperire superior uh, celui aplicat la ora aceea în Franța, de aceea Senatul a estimat că dacă garantarea depozitelor permite o fiabilizare a sistemului bancar în ochii cetățenilor europeni, modul său de finanțare trebuie să reflecte probabilitatea de lichidare a fiecărui, fiecare instituții bancare. În această perspectivă, din 2016, Senatul s-a înscris pe aceeași linie cu cea a președintelui Comisiei Europene și anume că Uniunea Bancară nu poate funcționa decât dacă reducerea și partajarea riscurilor merg mână-mână ca un mariaj de rațiune, de interes, ca să uh, reiau o expresie, uh, deci reducerea mm, uh, împrumuturilor neperformante în, bugetul, în bilanțul bancar este o, este o necesitate, însă reducerea riscurilor nu știu dacă se poate însoți în paralel cu acest șantier ambițios al garantării depozitelor la nivel european pe care îl dorim oricum. Mulțumesc pentru atenție. Paolo Guerrieri, Italian Senate. Mulțumesc și acum domnul Guerrieri de la Senatul uh, Italian. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând trebuie spus că completarea Uniunii Bancare e un pas fundamental pentru a reduce fragmentarea financiară pe care o vedem la ora actuală în zona euro și pentru a reduce riscul unor șocuri idiosincratice financiare și bancare reale în uh, zona euro. Deci e vorba de o recunoaștere fundamentală uh, în plus. Completarea unui bancare, de asemenea, trebuie să dea un rol mai mare capitalului privat în uh, atenuarea șocurilor reale și financiare. Ascultând uh, intervențiile anterioare, cred că cu toții suntem de acord că singura soluție viabilă este de a găsi un compromis satisfăcător între aceste două nevoi, pe de o parte să uh, reducem riscurile din uh, bilanțul bancar și pe de altă parte să uh, există o partajare mai mare de risc. Pe primul front e clar că uh, riscul de tip legacy um, provine din uh, creditele neperformante și din expunerea bancară a naționalității la uh, suveranitatea națională. Trebuie să recunoaștem mai întâi că uh, eforturi considerabile sunt deja făcute. În cazul Italiei, de exemplu, recapitalizarea preca- precauțională a Montepaschi și a băncilor din regiunea Veneto va, vor avea ca rezultat reducerea stocurilor MPL, NL, de aproximativ o pătrime în anul curent. Apoi, uh, probabil că vor exista mai mari progrese uh, cu mecanismul unic de supraveghere Sigur că trebuie mai bine definit acesta, însă pe de altă parte, creșterea economică probabil că va facilita reducerea creditelor neperformante, pentru că multe companii cu probleme pot să și le depășească. Pe de altă parte, reducerea suveranității în portofoliul bancar are nevoie de mai multe acțiuni și s-ar putea baza pe o versiune modificată a marilor politici prudențiale, dar e foarte important în acest caz să ne asigurăm o intrare treptată în vigoare și o calibrare atentă a noilor măsuri pentru a minimiza efectele negative. Însă, câteodată diversificarea portofoliului suveran ar fi favorizată de înființarea un, unor active uh, sigure europene pe care investitorii să le introducă în diversificarea portofoliului pentru riscurile suverane. În, con, uh, în mod contrar, cred că orice fel de uh, stărnire de riscuri a, a suveranității naționale ar trebui excluse pentru că ar afecta în mod inevitabil piețele suverane și până la urmă uh, vor produce doar uh, mai multă instabilitate. Pe cel de-al doilea front, și anume o partajare mai mare a riscului, cred că uh, se poate spune uh, că a avea o, un program european de asigurare depozitelor propunerea Comisiei trebuie susținută pentru că ar putea deschide calea spre un compromis satisfăcător pentru toate părțile, pentru o mai bună partajare a riscului și un fond de garantare comun pentru rezoluție și pentru fondul EDIS, în același timp continuăm să excludă orice uh, fel de uh, pierdere neprevăzute. În prima fază, Important este să se uh, prevadă o linie de lichiditate pentru credit pentru programele naționale din ESM, pentru programele naționale care își uh, epuizează resursele. Apoi, tranziția spre o reciprocizare până și parțială ar face uh, subiectul unei reducere a uh, uh, așa numitului legacy risk dar, pe de altă parte, nu putem uh, să ne oprim în fața de lichiditate aici. Cred că abordarea Comisiei uh, nu știu dacă va putea atenua preocupările în legătură cu hazardul moral și riscul de tip legacy. Mai adaug că o ancoră sigură a unui sistem bancar solid va fi uh, o politică credibilă pentru a reduce datoria suverană a, uh, la rata Uh, PIB și aici s-ar putea spune că trebuie constrângere bugetare în politicile fiscale naționale pentru a consolida și a face mai eficient acea regulă pentru a avea multă uh, încredere în pactul de creștere și stabilitate, dar să nu uh, avem un fel de restructurare a datoriei automată sau semi-automată pentru datoria națională, pentru că această, acest fel de propunere cred că ar duce la mai mult risc de uh, instabilitate financiară și ar uh, uh, reprezenta un fel de pact pentru mai multă instabilitate. Și mai spun în final că eu consider că componenta tehnică a unui compromis viabil pentru a completa Uniunea Bancară uh, este astăzi la dispoziție. Uh, un uh, bloc uh, important rămâne voința politică. Deci uh, sper că vom putea avea, ajunge la un compromis pentru a completa Uniunea Bancară, un compromis acceptabil pentru toate părțile interesate, în beneficiu nu doar al stabilității financiare a zonei euro, dar și în beneficiul cetățenilor noștri. Mulțumesc! Thank you very much. Mr. Co-Chair, please. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, sau domnule copreședinte, de fapt, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule Gualtieri. Cred că uh, nu dispun de mai mult de un minut. Eu cred că această partajare a riscului și reducerea riscului uh, sunt subiecte foarte importante și cred că este firesc să ne concentrăm mai mult pe partajarea riscului, dar subiectele sunt de fapt legate între ele și sunt importante pentru stabilitatea sistemului uh, de redresare, pentru uh, proiectul uh, socioeconomic pe care îl construiește Uniunea Europeană iar Bulgaria se străduiește să ajungă la un uh, compromis acceptabil în uh, legarea celor două subiecte. Ținând seama de propunerea Comisiei Europene pentru uh, a-i transpune în practică un sistem EDIS și pentru a completa în felul acesta Uniunea Bancară. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Începem acum cu intervențiile din partea colegilor. Uh, Maria Luise Albuquerque din Portugalia pentru două minute are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-a oferit să intervin. Știu că dispunem de foarte puțin timp. Între 2011 uh, și uh, perioada am fost confruntați cu o situație de criză. Acesta s-a întâmplat în perioada 2012-2013. Înțeleg că este nevoie să încercăm să reducem riscul, să avem un sistem de partajare a riscului, dar trebuie să existe și un fond de garantare a depozitelor. Până la urmă însă să nu creăm o nouă criză pentru a finaliza această etapă, pentru că dacă vom avansa uh, mai repede, uh, cred că uh, vom putea spori credibilitatea sistemului nostru financiar. După aceea arată modestă a dobânzilor este importantă, pentru că Băncile au acum probleme eh, mari legate de rentabilitatea activităților. Deci eh, să nu încercăm până la urmă să sufocăm fluxul eh, creditelor către cetățeni. Poate că ar trebui să avem în vedere posibilitatea de a frâna într-un fel această reglementare pentru a nu arunca bebelușul odată cu apa din copaie. Mulțumesc, domnul Timo Haranca din Finlanda. Mulțumesc, domnule președinte. atât la nivelul Consiliului, ca și în această sală, s-a putut constata că nu putem uh, cădea de acord în ce privește uh, progresele făcute în direcția unei uniuni bancare. Da, uh, este nevoie de o reducere a riscului, de partajare a riscului. Se vorbește despre asta deja de câțiva ani, dar este sigur important și progresul uni, în unificarea pieței de capital în Uniunea Europeană. De ce să nu existe o coaliție a celor bine intenționați, a celor apți să acționeze, pentru că în felul acesta s-ar putea progresa deja în partajarea uh, riscului. Iar uh, cei care încă nu au această capacitate vor înțelege totuși care sunt beneficiile și vor constata că putem să avem încredere unii în alții uh, fără să sporească până la urmă riscul datoriilor suverane în statele membre. Trebuie să existe până la urmă un stimulent uh, pentru ca și alții să se asocieze acestui grup al uh, binevoitorilor. Mulțumesc, Ernest de Lange. Esther de Lange, mă scuzați. I mean, that was quite, uh, quite surprising, but uh, thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că intervențiile pe care le-am auzit eh, de pe podium, dar și din sală, demonstrează că avem de-a face cu un dosar foarte dificil. Și eu am fost raportoare pe un eh, asemenea subiect, știm și care sunt abordările la nivelul comisiei în legătură cu o sporită condiționalitate odată cu parcurgerea uh, Eh, diverselor etape. Deci dacă ar fi să găsim aici un, o eh, soluție de compromis, ar fi un triunghi. Eh, timingul este important, conținutul propunerii este important. Ne bazăm numai pe lichidități sau mergem mai departe și acesta ar fi cel de-al treilea punct al triunghiului. Deci timing, conținut și condiționalitate ar fi cele trei puncte pe care triunghiul ar trebui să le unească. Cât de ambițioși vom fi în ce privește conținutul într-un sistem uh, mutualizat? Participanții ar uh, putea spune că ar trebui să crească și condiționalitatea în ce privește partajarea riscului. Când uh, să pornească această fază. Deci, adevărul se va regăsi undeva în interiorul acestui triunghi. Dar să nu comparăm până la urmă, cum se spune în uh, țările de jos, merele cu perele. Trebuie să Uh, ne gândim că există sisteme diferite între statele membre care funcționează, iar procesul de uh, convergență este unul foarte lent să nu uh, creiem până la urmă cheltuieli suplimentare trebuie să existe uh, și procentaje asemănătoare de acoperire a depozitelor, că ar fi 0,5 sau 0,7, va trebui să cădem de acord. Și uh, trebuie, uh, din acest punct de vedere, să vedem care sunt elementele cheie în condiționalitate care trebuie să fie respectate înainte de a uh, putea ajunge la progrese. O complicație suplimentară este că doar o parte din băncile noastre sunt supuse unei supervizări europene. Și uh, și acest subiect, până la urmă, trebuie să fie analizat. Nu vreau să uh, îi demotivăm pe oameni, dar ă, este, cum spuneam, o, se- o chestiune complicată. Mulțumesc, Esther. Deci, ă, ă, un singur vorbitor a spus că statoriile suverane ar trebui să intre în această condiționalitate. Deci, bun. Voi reveni asupra acestei chestiuni. Îi dau cuvântul acum lui Cristos Aicuras din partea PPE sectorul de bancar european, intervențiile uh, întreprinse de către guverne, autoritățile de supraveghere se confruntă cu provocări importante eh, pentru că eh, există diferențe între datoriile publice și private și constituie o sursă de vulnerabilitate. Completarea Uniunii Bancare Până la urmă, ce privește primii doi piloni, s-au finalizat în timpul președinției eh, grecești. Există posibilitatea unor politici eh, concrete. Eh, este vorba de o abordare prudențială de stabilire a unor cerințe legate de nivelul de capital uh, și uh, de uh, tehnici de management al riscului pe care băncile să le aplice. Astfel, cred că um, putem contribui la dezvoltarea um, unor piețe secundare pentru uh, mecanisme de securitate fiscală. Va trebui să stimulăm un fond unic care să fie uh, susținut și de către uh, cadrul financiar multianual va trebui să ă, stabilim o foaie de parcurs într-o manieră complementară și să elaborăm mecanisme mutuale ă, pentru perioada ă, de tranziție interstatală. Mulțumesc! Vasile Ilea din România Uh, România susține eforturile pentru soluțiile corecte pentru unitatea bancară europeană, precum înființarea Fondului Monetar European. În acest sens, România a adoptat o serie de acte normative, dar și câteva poziții concrete, cum ar fi acordarea unei atenții deosebite pentru menținerea echilibrului de interese la nivel european între statele membre de origine și gazdă, având în vedere impactul negativ al modificării raportului de interese financiare asupra stabilității financiare și asupra stabilității finanțelor publice ale statelor membre gazdă. Proiectul Uniunii Bancare trebuie conceput în așa fel încât să contribuie pe termen lung la stabilitatea sistemului financiar, nu numai în cadrul statelor din zona euro, ci în întreaga Uniune Europeană. Prin urmare, România consideră ca o condiție necesară în cadrul acestui proiect care este menținerea unor condiții de concurență echitabilă între statele participante și neparticipante și tratament egal pentru toate entitățile care funcționează pe piața unică a serviciilor financiare, fără discriminare și fără a prejudicia interesele legitime ale acestora. Pentru România au o deosebită relevanță aspecte precum reformarea mecanismului de supraveghere, armonizarea sistemelor naționale de garantare a depozitelor bancare, reacția promptă a mecanismelor atunci când o bancă intră în dificultate extremă, utilizarea la minim a fondurilor publice pentru rezolvarea acestor probleme, politici de insolvență eficiente pentru sistemul bancar, cu stabilirea corectă a ierarhiei creditorilor. Ținta majoră pentru România rămâne menținerea echilibrului de interese la nivel european între statele membre de origine și state membre gazdă, în ceea ce privește competențele de supraveghere prudențială și de rezoluție. Mulțumesc! Thank you, uh, Mr. Luke. Mulțumim, domnul Luke, din partea da. Mulțumesc, S-a spus aici, într-o intervenție, că un acoperiș nu poate să facă față vicisitudinilor dacă temelia casei nu este de suficient de solidă. Deci eu cred că nu e nevoie doar de o reducere a riscurilor, de un management mai bun. În discuție discuția pe care o purtăm. Trebuie să fie clar că și EDIS poate să creeze noi uh, probleme. Pentru că mijloacele financiare, lichiditățile, um, într-o situație de criză trebuie să se îndrepte și spre alte state. Deci, uh, în felul acesta însă apare un risc mai mare de criză și în statul care acordă asistență. Deci, ă, până la urmă, banii ă, ajung în, dinspre sistemele care funcționează bine, printr-un transfer spre statele ă, care se află într-o situație de risc și în felul acesta, până la urmă, întreg sistemul poate fi periclitat acest lucru nu a fost studiat suficient de cei care ne propun acest proiect. Va fi o situație care va fi greu de controlat. Se pot crea noi riscuri în sisteme bancare care inițial păreau a fi sigure și este vorba de crize care uh, nu pot fi uh, măsurate doar prin valori fundamentale. Deci, uh, pot să apară uh, probleme, cum spuneam, uh, chiar pentru instituțiile financiare care inițial au fost solide. Vă mulțumesc pentru răbdare, domnule președinte. Mulțumesc, domnul Gerasimos Baluras din Grecia. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea bancară, așa cum o cunoaștem, este unul din proiectele cele mai importante ale Uniunii Europene și are trei piloni. Primul pilon, supervizarea bancară. Cel de-al doilea pilon, uh, uh, rezoluția bancară. În al treilea rând, însă, garantarea depozitelor au fost luate deja măsuri care au fost implementate, dar uh, sigur că uh, trebuie create și instituții care să administreze buna funcționare a activităților pe acești trei piloni. Dar este nevoie uh, ca să nu se uite la un moment dat de pilonul 2 sau de pilonul 3 Există state, Germania, țările de jos, uh, care uh, afirmă că trebuie să mai întârziem cu sistemul de garantare a depozitelor uh, până când riscurile vor fi toate anulate. Grecia este favorabilă ideii unei uniuni bancare veritabile care nu va putea să existe dacă nu se creează și o plasă de siguranță pentru măsuri concrete care să garanteze depozitele. Mulțumesc, Ianis Cucans din Letonia. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o oferiți pentru a vă exprima punctul de vedere al Letoniei în ce privește finalizarea Uniunii Bancare. Aș dori să exprim susținerea mea pentru ideea de finalizare a acestei uniuni bancare. În același timp, însă, trebuie să introducem măsuri de reducere a riscurilor. Ne dorim un nivel de armonizare mai ridicat având obiectivul de a spori eficiența mecanismului unic. În al doilea rând, am susține o reducere a riscurilor, chiar dacă uh, ar solicita uh, unele uh, schimburi de informații la nivelul sectorului bancar ar fi bine să se adopte o asemenea hotărâre cât mai repede, nu să fie amânată. După aceea trebuie să existe o echilibrare a regulamentelor activității bancare care sunt parte a unor grupuri internaționale. Noi susținem și schema europeană de garantare a depozitelor, dar ar trebui să fie aplicată gradual și uh, plățile făcute în uh, sistem care uh, ar putea să îmbunătățească stabilitatea acestui sector ar fi necesare, pentru că în felul acesta se poate crea stabilitate. Um, iar în încheiere, noi considerăm că ar fi avantajos să avem un sistem uh, care să promoveze obligațiunile de stat ca măsură de stabilizare a sistemului. S-a spus deja că uh, trebuie să existe o analiză uh, detaliată. O intervenție din partea Suediei, domnul Felten. Mulțumesc, domnule președinte. situația din uh, statele membre în ce privește activitatea bancară este foarte diferită. Um, creditele acordate sunt uh, un factor important și pot constitui uh, un element de risc care ar putea să ducă și la o nouă criză pe viitor. Știu că este nevoie de timp pentru ca situațiile prin care am trecut să poată fi redresate. Partajarea riscului este un aspect important, dar să ne gândim la greșelile din trecut. Reducerea riscului, partajarea riscului sunt esențiale. Nu există uh, altă modalitate de a uh, contracara riscul decât ceea ce, s-a, de, ce se propune. Altfel nu vom putea crea încredere în piață. Președintele, aș dori să spun și eu câteva cuvinte. Trebuie să ne gândim că noi am hotărât să existe o supervizare unică. Există un supervizor european care poate interveni în guvernanța în acest domeniu atunci când există riscul de faliment al unei bănci. Este o măsură de reducere a riscului și uh, în ce privește uh, rezoluția uh, avem un model unic. Să ne gândim care ar fi țara care să beneficieze în urma EDIS în cazul unei crize financiare. Analizele de risc au fost făcute pe specificul fiecarei țări. Nu există un mare suspect. Da, ă, orice fel de măsură am adopta și eu susțin propunerea, pachetul de propuneri făcute de comisie, ă, trebuie să existe și o implicare a statului membru care să poată interveni în ă, situația de risc a unei bănci. Până la urmă, nu am luat măsuri în clipa de față în legătură cu partajarea riscului. Eu cred însă că EDIS nu este doar o măsură de reducere a um, uh, riscului, uh, este și uh, o contracarare a unui comportament nociv al pieței și al consumatorului. Deci, eu cred că uh, să încercăm să venim în întâmpinarea celuilalt. Eu cred că MPL-ul este un instrument important și ceea ce facem noi în Parlamentul European vis-a-vis -vis de Banca Centrală Europeană este să vedem ce ține de pilonul 2, care este specific bancar, și ce ține de pilonul 1, care înseamnă legislație. Eu salut inițiativa Comisiei pentru că propunerea legislativă poate să fie ajustată pentru a găsi stimulentele adecvate. Iar în ce privește uh, datoria suverană, nu trebuie să creăm dezavantaje pentru uh, băncile noastre pentru că o asemenea măsură nici nu ar beneficia până la urmă de susținerea majoritară în Uniunea Europeană. Ținând seama de propunerile Comisiei, trebuie să ne găsim caracteristicile adecvate pentru EDIS pentru reducerea riscurilor. Să nu avem doar proiecte ambițioase care să nu permită Uniunii Europene să consolideze elementele fundamentale ale Uniunii Bancare. Parlamentele naționale trebuie să joace un rol crucial uh, în, și în colaborare cu guvernele proprii pentru a valorifica această oportunitate care se creează. Olivier, dorești să mai spui ceva? <clears throat> Merci beaucoup, monsieur le président. Euh, Très brièvement. Mulțumesc foarte pe scurt. Că sunt tous en faveur de finir l'union bancară. Sigur, cu toți ne dorim să uh, completăm uniunea bancară, dar poate nu vorbim de aceeași uniune și nici de același ritm. sunt de acord cu uh, doamna ministru, profit pentru a